Întrebare cu solicitare de răspuns oral. Aspectele legate de gen ale traficului de persoane. Este vorba de o întrebare redactată de membrii Comisiei FEM și dau în primul rând cuvântul doamnei Bilder pentru 5 minute. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să vorbiți cu noi. În calitate de ra raportor uh, pentru implementarea directivei antitrafic care va fi uh, redactată în acest an, mă bucur foarte mult să aud ce spuneți dumneavoastră despre acest lucru. Uniunea Europeană are într-adevăr o jurisprudență pozitivă în protejarea victimelor victimelor. În 2011, directiva antitrafic uh, a fost considerată ca modelul absolut în protecția victimelor pentru că are o abordare specifică pe teme. Chiar dacă natura acestei infracțiuni uh, face foarte dificilă uh, culegerea de date, am avut rapoarte din anul acesta, de la începutul anului, că arătau că între 2010 și 2012 au existat peste 30.000 de victime care au fost înregistrate în 28 de state membre. 80% dintre acestea erau femei. Aceste, aceste cifre, bineînțeles că nu includ uh, numărul de victime care nu sunt identificate de către autorități ca victime ale traficului uman și de persoane. Deși uh, există foarte multe motive pentru traficul de persoane, nu trebuie să neglijăm uh, dimensiunea de gen al traficului de persoane. Se pare că 69% din victimele identificate au fost traficate pentru exploatare sexuală și 95% din acestea erau femei. Aceste cifre ne arată că, indiferent cât de bună este Uniunea Europeană la combaterea acestei probleme, nu putem să ne culcăm pe lauri. Această infracțiune este un abuz uh, al drepturilor fundamentale și este foarte profitabil uh, pentru traficanți. Noi trebuie să protejăm așadar victimele continuu. De ce tolerăm atunci lipsa de angajamente din partea autorităților naționale? Cum se poate să nu fie urmărite pentru cifrele pe care le-au transmis uh, cabinetului dumneavoastră? Este clar că unele țări uh, au au făcut mai multe împotriva traficului de persoane, iar altele nu au implementat încă complet directiva și uh, fac pași foarte înceți în combaterea acestei crime. Care este evidența, care este dovada de care au nevoie ca să acționeze așa ca celelalte guverne care au acționat pentru a salva aceste victime și pentru a-i urmări pe făptași? Cât de mult va mai trebui ca aceste persoane care sunt controlate și vândute ca mărfuri să aștepte pentru ca să li se facă dreptate? Problema traficului de persoane este una din chestiunile pe care cetățenii vor să o vadă rezolvată prin acțiune europeană angajată. Atunci când sunt întrebați care este forma de combat, care este uh, crima pe care trebuie să o abordeze Uniunea Europeană cel mai repede, acest trafic de persoane este pe locul întâi și uh, trebuie să ne încercăm să tratăm și rădăcina problemei și să îi pedepsim pe făptași, pe, pe, pe cei care sunt uh, actorii acestor crime îngrozitoare. Comisia trebuie să vină foarte repede cu o strategie post-2016 pentru uh, combaterea și eradicarea traficului de persoane. Ne bucurăm că o să primim aceste propuneri de la dumneavoastră ca să putem colabora foarte strâns și pentru ca să combatem acest trafic violent. Comisia trebuie să se asigure și că se monitorizează și implementează directiva antitraficare în toate statele membre ale Uniunii. Sperăm că și Parlamentul va putea să contribuie mult la această țintă. Victimele traficului de persoane sunt printre cele mai vulnerabile și au nevoie de protecție, însă nu putem face acest lucru în mod eficient dacă nu știm care este situația exactă în fiecare stat membru. Este important totuși să ne amintim că dezbatem despre migrație și despre traficul de persoane în această săptămână, că um, traficul de persoane este într-adevăr un trafic uh, de, o violență, o infracțiune care pune în pericol uh, viețile persoanelor. Vă mulțumim că putem discuta despre acest subiect. Mulțumesc! <coughs> Și acum îl salut în plen pe domnul comisar Avramopoulos și îi dau cuvântul dumnealui. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului, încep prin a vă mulțumi, doamnei Berder, pentru că a luat această inițiativă și a depus această întrebare. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru interesul constant de a rezolva traficul de persoane și de a păstra acest subiect pe ordinea de zi a Uniunii Uniunii Europene. Traficul de persoane privește vânzarea și cumpărarea persoanelor pentru servicii. Traficul de ființe umane este interzis explicit în Carta, Uniunii, Carta Drepturilor Omului și uh, tratarea acestui trafic înseamnă respectarea drepturilor fundamentale. În același timp, este o formă foarte gravă de criminalitate organizată, uh, menționată ca atare în tratatele Uniunii. Această crimă nu ar exista fără profiturile uriașe pentru traficanți și pentru cererea care duce la aceste forme de exploatare. Dacă vrem să uh, împiedicăm acest fenomen, trebuie să ne uităm unde ajung banii. Traficul de ființe umane, traficul de persoane reprezintă o parte integrală a agendei europene pentru migrație și, de asemenea, a agendei europene de securitate. Și este vorba de un fenomen cu legături foarte clare uh, către multe domenii politice în interiorul și în afara Uniunii Europene. Datele Euro- Eurostat ne arată că pentru perioada 2010-2012 cele 28 de state membre au înregistrat peste 30.000 de victime. 80% dintre acestea sunt femei și 70% dintre traficanți sunt bărbați. 16% din victimele înregistrate sunt minori. Datele ne arată că forma cea mai răspândită de exploatare este cea sexuală, 69%, din care femeile și fetele reprezintă 95% din victime. Peste 1000 de victime minore au fost traficate pentru exploatare sexuală. Aceste date ne demonstrează foarte clar o dimensiune clară de gen a traficului de ființe umane. Vreau să spun foarte clar că Uniunea Europeană recunoaște că traficul de persoane este o formă structurală de violență împotriva femeilor. încalcă drepturile și libertățile femeilor uh, pe picior de egalitate cu bărbații. Genul are un rol în fiecare pas al procesului de traficare. Prin creșterea vulnerabilității, prin susținerea exploatării și prin atenuarea eficienței susținerii. Mă mândresc să spun că Comisia Europeană a răspuns și că serviciile mele continuă să răspundă la uh, apelurile pe care le primim. Avem un cadru larg politic uh, în cadrul directivelor în vigoare împotriva traficului de persoane. Mm. și un cadru antitrafic 2012-2016. Acest cadru este bazat pe drepturile omului și centrat pe victime. Ține cont de gen și de necesitățile minorilor. Termenul de transpunere a acestei directive a expirat în 2013 Comisia, ca și gardian al tratatelor, a inițiat proceduri și mă bucur să vă informez că până în momentul actual 25 de state membre au informat oficial Comisia că au transpus pe deplin directiva la nivel național. Doar două state membre nu au notificat uh, încă acest lucru către Comisie. Serviciile mele analizează în momentul actual informațiile furnizate de către statele membre și nu vom ezita să luăm toate măsurile necesare pentru a asigura transpunerea deplină a legislației comunitare. Comisia Europeană va prezenta următorul său raport Parlamentului European și Consiliului în, la începutul anului 2016 primul raport european pe progresul înregistrat împotriva traficului de persoane, conform articolului 20 al directivei. Statele membre și societatea civilă reprezentate în uh, platforma societății civile a Uniunii Europene au uh, transmis informații coordonatorului antitrafic conform articolului 20 și raportul este în pregătire în acest sens. Acest raport va viza dimensiunea de gen și uh, aplicații relevante. În al doilea rând, Comisia va uh, prezenta un raport unificat conform articolului 23 în 2016. Acest raport va evalua măsurile luate de către statele membre pentru a se conforma cu directiva antitrafic. Va evalua și impactul legislației naționale existente care îi criminalizează pe cei care folosesc serviciile traficanților pe încălcarea acestor uh, legi și va face propuneri de îmbunătățire. Acest raport va viza și el Uh, dimensiunea de gen a traficului de persoane, inclusiv în special măsurile de a scădea cererea care duc la acest uh, tip de exploatare. Directiva antitrafic a Uniunii Europene stabilește obligații juridice de a reduce cererea care duce la exploatare, inclusiv prin criminalizarea celor care folosesc cu bună știință serviciile victimelor. deja există o directivă care criminalizează pe cei care angajează cu bună știință victime uh, traficate și uh, pe, inclusiv pe cei din state terțe. Am, am, am comandat un studiu al uh, aspectului de gen pentru a examina aspectul de gen al traficului în scopul exploatării sexuale și pentru a găsi măsurile cel mai bune pentru a reduce cererea. Acest studiu este și el în curs uh, și a luat în considerare recomandarea Parlamentului European din rezolu- rezoluția din 26 februarie 2014 în legătură cu exploatarea sexuală și prostituție și impactul său asupra egalității de gen. Acest studiu va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Strategia antitrafic a Uniunii Europene se încheie în 2016. După cum se stipulează în agentele europene pentru securitate și migrație, vom adopta o strategie post-2016 și vom consulta toți actorii implicați și sunt sigur că și bineînțeles că Parlamentul European va fi ținut la curent cu aceste inițiative. Următoarele măsuri vor fi prezentate în abordarea post-2016. Doamnelor și domnilor, este extrem de important să continuăm să acordăm rezultate, le datorăm acest lucru victimelor și, bineînțeles, societății noastre, copiilor noștri și generațiilor viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Biztos úr, örömmel hallottam, hogy tudunk. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. M-a bucurat foarte mult să aud că putem să luăm măsuri concrete pentru a evita uh, vulnerabilitatea femeilor. Este un aspect foarte important. Trecem la uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. Doamna Corața Bild. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Traficul de persoane a devenit noua sclavie a timpurilor noastre. Cifrele menționate de dumneavoastră, domnule comisar, sunt groaznice și PPE-ul salută hotărârea dumneavoastră de a, de a vă asigura că se ține seama de dimensiunea de gen a acestei probleme criminalitatea organizată cu elemente transfrontaliere ar trebui să fie com- combătută și tratată ca atare de toate statele membre. Avem nevoie de un răsp- de răspuns comun european, de o mai bună cooperare judiciară și polițienească la care să participe Europol, Eurojust și Frontex. Cred că a venit momentul să spargem acest cerc vicios de impunitate. Toți acești infractori nu ar trebui să-și mai găsească un loc unde să se ascundă în uh, și în jurul Europei. Vă lansăm un apel, domnule comisar, să ne prezentați cât mai repede raportul dumneavoastră referitor la conformitate, pentru că, așa cum ați spus, exploatarea sexuală este una din principalele cauze ale acestui uh, trafic. Trebuie să garantăm siguranța femeilor, fetelor, uh, trebuie să reducem cererea în acest sens și să-i responsabilizăm și pe cei care profită de acest fenomen. Din păcate, majoritatea persoanelor traficate continuă să fie femei și fete și din ce în ce mai mult imigranți. Deci orice strategie de combatere a traficului de persoane trebuie să aibă o clar definită dimensiune de gen. PPE-ul, doamnă președinte, este angajat în continuare. Nu tolerăm acest fenomen. Nimeni nu ar trebui să fie abuzat Uh, pe drumul care ar trebui să-l aducă în siguranță în Europa. Vă mulțumesc! Și acum, în numele socialiștilor, are cuvântul doamna Hannibal. And I too... Mulțumesc, doamnă președinte, și eu salut foarte mult ceea ce a spus domnul <clears throat> comisar și acțiunea care se va lua, mai ales uh, se, având în vedere faptul că doriți să vă asigurați că responsabilitatea doamn, dumneavoastră responsabilitatea este pe utilizatorii serviciilor sexuale și nu uh, pe victime. Trebuie să ne asigurăm, uh, într-adevăr, că această problemă, această infracțiune este, tratată, este tratată și cu dimensiunea de gen pe care o implică și trebuie să ne angajăm în întreaga Europa pentru a face față acestor probleme. Trebuie să nu neglijăm însă felul în care traficanții reușesc mereu să fie un pas înainte în acest uh, sclavă, sclavagism uh, modern. Trebuie să știm și care sunt destinațiile și Uniunea Europeană se pregătește, uh, de exemplu, Marea Britanie se pregătește de un referendum pe uh, apartenența la Uniunea Europeană și cred că acest subiect va fi într-adevăr de mare importanță în campanie. Trebuie să știm că e vorba aici de oameni, e vorba de o problemă europeană și eu cred că are și soluții europene. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Birk. Commissioner, uh, I'm happy to hear... Mulțumesc, stimate domnule comisar, mă bucur că vă veți eh, cerere. Dar ce este cerere, de fapt, eh, în acest domeniu? Este vorba de neți și de persoane care folosesc aceste mm, alte persoane ca sclavi. Avem un raport care ne arată, de exemplu, că momentan și cumpărarea uh, și uh, de servicii sexuale, dar și uh, pedepsirea proxeneților a fost foarte eficientă. Deci Comisia ce ar trebui să facă pentru a putea să țintească mai bine cererea în această industrie sexuală? Momentan nu s-a făcut destul, acesta este clar. Am uh, citit un studiu care a fost, de fapt, redactat de către lobby și de către persoane care nu sunt calificate pentru cercetare și care arată lucruri complet distorsionat. Nu avem nevoie de mai mulți uh, ofițeri de poliție și de mai puțin ofi- de mulți ofițeri vamal. Avem mai de- nevoie de mai puține bordeluri. Aș vrea să avem un dialog concret pentru ca să putem să aducem o schimbare pentru femeile și fetele din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este doamna Burs. Freedom of movement. Libertatea de circulație între state permite și încurajează, de fapt, uh, aceste infracțiuni, indiferent că ele sunt îndreptate împotriva bărbaților, uh, femeilor, copiilor. Lipsa de controle la graniță le ușurează traficarea de persoane Uh, pe continentul uh, european. Regatul uh, Unit, care acceptă această libertate de circulație, ajută bandele de infractori să recurgă nu doar la trafic de bunuri și de mărfuri, dar și la trafic de persoane. Într-un raport guvernamental se afirmă că libertatea de circulație este folosită de infractori pentru uh, face trafic de bunuri, de mărfuri, de persoane spre Regatul Unit. Europolul recunoaște faptul că libertatea de circulație a bunurilor și a mărfurilor și a persoanelor reduce șansele de uh, identificare a acestor uh, inf- uh, infractori. Eurostat ne spune că 60% din persoanele traficate sunt femei Însă cred că nu ar trebui să ne îngrijoreze măsurile care se țin seama de dimensiunea de gen, ci trebuie să ne gândim la libertatea de circulație care permite acest uh, fenomen. Trebuie să întreprindem pașii necesari care să facă imposibil din punct de vedere logistic acest uh, fenomen. Doar atunci această uh, formă modernă a sclavagismului va dispărea. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Bizotto. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vorbim despre acest subiect atât de important în fața 15 persoane, este un lucru umilitor. Și nu e umilitor pentru mine, este umilitor pentru Parlamentul European pe care îl reprezentăm noi cu toții. Tocmai pentru că uh, traficul de persoane a luat o amploare inacceptabilă și trebuie ca Europa aceasta ipocrită să acționeze mai degrabă, pentru că există prea multă ipocrizie aici, pentru că, de fapt, nu facem decât să ne ascundem conștiința potată de sânge. De fapt, e vorba de o tragedie umanitară cu Africa și Orientul Mijlociu și este foarte clar că există un sistem de crimă organizată care speculează suferința atâtor persoane. În 2015 au ajuns în Europa 250.000 de migranți. Foarte mulți au traversat Marea Mediterană, 3.000 au murit în acest periplu. Nu putem, așa cum știm foarte bine, să i primim pe milioanele de persoane care pleacă din Africa. Pentru că nici nu vor acest lucru, nici nu dorim acest lucru, pentru că nu vrem să domnească ISIS-ul în Africa fără oameni care să fi, mai trăiască acolo. Însă, între timp, traficanții continuă să, și călăuzele să folosească oamenii, dându-le speranțe de șarte. Trebuie să creăm coridoare umanitare acolo unde este războiul. Mulțumesc! Doamna Bizotto? Aveți o cart- un cartonaș albastru din partea domnului Etheridge. Îl acceptați? Da, vă rog. Domnule Etheridge, vă rog. Da, mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu mine că această crimă îngrozitoare de care vorbim aici, pentru mine ca bărbat, este o chestiune foarte emoțională oricum. Sunteți de acord cu mine așadar că cea mai rațională cale de a ataca această problemă este să avem controle la frontieră mai corecte pentru a putea controla cu adevărat cine se plimbă între țările noastre. Doamna Bizoto, vă rog. Cu siguranță că așa este. Trebuie să controlăm frontierele noastre. Aceasta este ceea ce ne cer cetățenii noștri și trebuie să evităm în același timp și ca clandestinii să plece din aceste teritorii. Trebuie să-i ajutăm pe refugiații care pleacă din la, de război, dar nu putem să-i primim pe toți refugiații. Dacă sunt persoane care trebuie să își uh, doresc să-și apere țara la locul lor, trebuie să-i ajutăm. Nu putem să despopulăm, să lăsăm fără oameni un continent întreg, ci să le ajutăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Erați pe lista vorbitorilor, doamnă Hannibal, și ați avut deja o șansă să vorbiți. Nu pot să vă mai dau o dată cuvântul. Pentru ca să mai puneți uh, încă o întrebare. Vreau să dau cuvântul însă domnului Fontulis de la Neafiliați. Domnilor și domnilor, nu încapă nicio îndoială că traficul de persoane este o crimă îngroz- îngrozitoare, o plaga asupra Europei, așadar trebuie să facem efortul nu doar să uh, eliminăm acest fenomen, ci să îl eradicăm. Femeile sunt afectate cel mai mult de aceste practici și multe cazuri au ieșit la lumină care arată implicarea unor angajați guvernamentali. Așadar, trebuie să eradicăm aceste cercuri Uh, infracționale. Avem un text aici care sună foarte bine, dar nu este implementat. Trebuie să lucrăm la nivel național pentru a avea o abordare de toleranță zero față de aceste practici care afectează um, cele mai de bază drepturi umane și să se aplice sancțiuni extrem de severe pentru cei implicați în aceste activități. Este vorba de traficul de femei sau traficul de orice persoane. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Head. Tack ordförande. Människohandelsdirektivet som antogs 2011 tar direkt upp det faktum... Vă mulțumesc. Acest raport Uh, arată foarte clar că este vorba de o infracțiune care are un impact diferit asupra femeilor decât uh, asupra bărbaților. Există o caracteristică sexuală, uh, exploatarea sexuală este cea mai frecventă exploatare, exploatare a oamenilor și afectează femeile și fetele care sunt vândute și cumpărate de către bărbați. Nu putem să ezităm în fața acestui tip de exploatare. A venit momentul și Comisia trebuie să își respecte promisiunea sa de a evalua implementarea directivei din 2011 de către statele membre. Trebuie să acționăm. Este minimul pe care îl putem aștepta. traficul de ființe umane este uh, crima cea mai oribilă din uh, momentul actual, pentru că distruge vieți omenești. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Zuber. E urgent și necesariu, în primul lugar, Este necesar cât mai urgent să dispunem de date, de date actuale privind traficul de persoane, pentru că ultimele cifre statistice de care dispunem provin din anul 2012. Situația economică din Europa s-a înrăutățit, de asemenea, ea s-a înrăutățit și pe continentul african și în țările din Orientul apropiat, deci trebuie să plecăm de la premisa că situația este mult mai gravă decât uh, ne arată cifrele din anul 2012. Vedem că 60% din persoanele uh, traficate sunt femei, 13% dintre acestea sunt fete, 45% din persoanele traficate sunt exploatate în scopuri uh, sexuale, o mare uh, parte a acestora sunt femei. Organizația Națiunilor Unite pentru combaterea traficului de persoane se referă la o legătură directă între prostituție și uh, Uh, traficul de femei. Dacă am interzice uh, prostituția, cred că am, uh, am scăpat și de acest fenomen. Doamna Iuto. Mulțumesc, stimate domnule comisar. În Mediterană acum au loc crime și trafic de persoane și victimele principale sunt femei. Având în vedere această tragedie pe care o cunoaștem acum și care a fost instrumentalizată și de mass media, Cred că cine știe câte alte cazuri uh, sunt uh, de care nu știm nimic. Sunt foarte multe femeile migranți care, de exemplu, sunt uh, urcate pe bărci însărcinate și în ultimele săptămâni chiar de sarcină pentru ca să poată să nască, de exemplu, în Italia sau în altă parte. Și, de fapt, au murit și, de fapt, mm, corpurile lor au ajuns pe valurile mării în indiferența tuturor. Trebuie să ne amintim că sunt 30.000 de traficanți care se ascund în uh, spatele migrației în Europa și că aceștia au, uh, de fapt, ca scop o activitate ilicită economică. Astăzi există, de fapt, uh, venituri din drog, din traficul, din droguri, din traficul de persoane și, de fapt, este un business întreg. Care sunt măsurile concrete pe care vreți să le luați pentru a face față acestei probleme și pentru a combate persoanele care uh, Uh, folosesc cea mai mare, traficul de persoane cel mai grav poate de până acum. Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul Doamne Huneva. Mulțumesc! Îmi cer scuze, spune președinta. Vreau să dau cuvântul doamnei Forența acum. Vă rog, aveți cuvântul doamnă Forența președinte, eu cred că... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că este foarte important uh, să facem această cerere Comisiei Europene pentru ca statele membre să poată să monitorizeze mai bine Uh, ceea ce se întâmplă și Comisia să monitorizeze ce fac statele membre. Eu cred că noi, Parlamentul, trebuie să fim mai rapizi, uh, trebuie să lucrăm cu mai mult angajament pentru acest subiect, pentru că dreptul la autodeterminare al femeilor este un subiect uh, extraordinar de important care trebuie să devină o axă orizontală a tuturor politicilor în drepturile omului. E foarte important să punem câteva întrebări în legătură cu dezbaterea pe care am auzit-o aici. Eu cred, de exemplu, că tema educației în domeniul sexualității despre care am vorbit, de exemplu, alaltăieri în plenară, este o temă legată de ceea ce discutăm acum. Eu nu cred că se poate să faci teroare în ceea ce privește af- ă, afecțiunile și să, și să informezi greșit cu privire la uh, Uh, educația sexuală și după aceea să te mir că există trafic de persoane. Oricum să nu uităm că 68% dintre victime sunt femei și că trebuie în același timp să pedepsim cererea și că majoritatea care au, fac această cerere sunt um, bărbați. Termin imediat, nu trebuie să facem eroarea de a-i considera doar corpuri pe aceste persoane, sunt persoane, sunt femei și pe care trebuie să le tratăm ca atare. Mulțumesc! Și acum are cuvântul uh, Doamna Cuneva, sunt absolut de acord cu ce ați spus. Păi, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să fac o observație specială datorită acestei situații. Este o problemă foarte îngrijorătoare. Un raport pe care îl eh, pregătesc pentru Comisia FAM în legătură cu ajutorul familial uh, mi-am dat seama că în acest sector avem persoane care sunt victimele traficului de persoane, oameni care, fără să o știe, au uh, avut un rol în acest lanț de trafic um, uman. Plătind traficanții să, pentru transport dintr-un loc în altul. Comisia ce face Comisia pentru a-i protejeze pe, a, să le protejeze pe aceste persoane, în marea lor majoritate femei? Din nou rămânem în urma evenimentelor, întârziem implementarea măsurilor care ar fi trebuit luate pentru a, fi trata, pentru a trata această problemă de trafic ilegal a persoanelor. Bineînțeles că statele membre au uh, responsabilitatea lor pentru că lasă politicile uh, Uh, Uniunii să rămână paradoxale și ipocrite în ceea ce privește traficul de persoane. Uniunea Europeană vrea să apară uh, nemiloasă în uh, pedepsirea traficanților, însă pe de altă parte închide canale legale pentru migrație, ceea ce duce la un flux sporit pentru traficanții ilegali do- pentru că doar așa pot să intre oamenii în Uniune. Îmi pare rău, dar Uniunea Europeană a contribuit, din păcate, la creșterea traficului. Este prea târziu să rezolvăm această problemă? Este întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Trebuie să revizuim imediat diversele măsuri care au fost adoptate în ceea ce privește imigrația pentru perioada 2012-2016 și trebuie să avem coeziune între statele membre și în implementarea legislației. Trebuie să facem o analiză clară a acestor fenomene pentru a nu ne regăsi din nou uh, observatori ai acestei orori care are uh, loc chiar în fața ochilor noștri. Președinte, întrerupe vorbitoarea. Se încheie acum această rundă de intervenții. Trecem la intervențiile spontane. Încerc să dau cuvântul tuturor, dar înseamnă că trebuie să vă respectați timpul alocat. Dacă nu vă voi întrerupe, spunem președinta, vă voi opri după un minut. Doamna Comodini. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. Recunosc că Comisia Europeană depune eforturi pentru a combate traficul de persoane. Directiva privind traficul de persoane trebuie să fie mai rapid și mai bine pusă în aplicare de către statele membre. Trebuie să ne asigurăm că victimele sunt uh, protejate în mod uh, adecvat. Pentru că vina nu este a victimelor, ci a, a traficanților. Trebuie să uh, îi combatem pe infractorii care își extind activitățile, de exemplu, și pe internet. Trebuie să consolidăm capacitatea autorităților uh, cu care victimele acestui fenomen ajung în contact, astfel încât funcționarii uh, publici să poată identifica mai bine victimele acestui fenomen. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Miții problema președinte. Traficul de persoane este o problemă foarte alarmantă. Foarte multe persoane sunt uh, vândute în Europa și trăiesc uh, și tr- sunt tratate într-o manieră nedemnă. Pentru, sunt vândute pentru trafic de organe și sunt implicate în uh, această crimă îngrozitoare. Aceasta nu este numai un fenomen uh, care ia amploare, ci tocmai chiar acum există femei și copii care mor într-o manieră nedemnă. Traficul de persoane nu este acceptabil, uh, traficul de persoane este un sclavagism modern și uh, nu uh, face decât să încalce drepturile omului. Din acest motiv aș dori să lansez un apel către Comisie uh, și către statele membre să fie dure pe acest subiect, să țină cont de faptul că există o problemă de gen în acest uh, fenomen și că cele mai multe victime sunt femei și homosexuali și nu este acceptabil. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea vorbitoare, următorul este domnul Maria. Mulțumesc, doamnă președinte. Traficul și circulația ilegală a persoanelor trebuie să fie pedepsit, sunt crime care trebuie să fie pedepsite. Am văzut uh, o agravare cu valurile de migranți pe, din momentul actual și există cercuri de traficanți care activează în Turcia, pentru că nu este posibil ca un milion de uh, refugiați din Siria să traverseze Turcia singuri Uh, au fost implicați traficanți uh, acolo. Am fost uh, în insula Samos în această vară, erau mii de refugiați care circulau peste tot, însă pe partea turcă nu am văzut pe nimeni pentru că acolo există o organizare foarte bună, traficanții le dau bărci și veste de salvare Trebuie să organizăm o misiune de uh, colectare a datelor pentru a vedea cum acționează acești traficanți. Președinta îl interupe. Urmează domnul Iacovcici. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Traficul de persoane este una din cele mai grave forme de încălcare a drepturilor omului și este un fenomen prea larg răspândit. Femeile cad victima cel mai des acestui fenomen. Un lucru care ne indică cât de mult, cât de ipocriți sunt cei care tolerează această situație. Discutăm despre punerea în aplicare a dreptului european astăzi. Ieri am avut o temă am discutat o temă înrudită. Regulile Uniunii Europene, din păcate, nu sunt puse în aplicare de toate statele membre. Unele state membre nici măcar nu au transpus toate directivele în legislația lor națională. De urmare, aș cere să adoptăm mai degrabă abordarea uh, țărilor scandinave în această problemă, care a demonstrat că funcționează. Mulțumesc, care cuvântul domnul Eferici. Mulțumesc. Discutăm acum uh, despre o problemă foarte gravă, sclavagism și exploatare sexuală, într-o lume în care persoane disperate migrează în număr impresionant și uh, astfel dau apă la moară traficanții. Avem o obligație morală de a acționa, avem nevoie de o legislație puternică, avem nevoie de pedepse pentru traficanții răului și trebuie să cooperăm uh, între statele membre suverane pentru a combate această crimă internațională. Adevărul este că statul de drept și mai ales dreptul internațional este mai eficient dacă ar exista controle la frontieră, controle eficiente. Avem o obligație față de aceste femei, acești copii care sunt traficați într-o manieră oribilă. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca libertatea lor să fie păstrată. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Acum uh, dau cuvântul domnului Porceac. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles sunt de acord că aceste tratamente aplicate femeilor menționate de co- colegii mei trebuie să fie condamnate, fie că este vorba de trafic de persoane sau prostituție, această sclavie modernă uh, prin rețele de trafic uh, este îngrozitoare. Unii au vorbit despre solidaritatea europeană față de migranți în această dimineață m-a surprins să văd rezultatul votului pe raportul Keller. Exact aceiași colegi care nu, nu au susținut acest raport. Chiar și unele dintre colegele mele care vorbesc despre solidaritatea europeană nu au susținut acest raport. Vorbim despre ipocrizie. Cum se poate cere solidaritatea europeană și după aceea ca o femeie, ca în calitate de femeie să nu susții ceva necesar pentru a-i ajuta pe cei care sunt vi- cele, victime ale traficului de ființe umane. Este condamnabil. Are cuvântul doamna Grapini

Domnule comisar, traficul de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale și este o formă de uh, criminalitate organizată. Însă trebuie să ținem seama și de, o, de un uh, alt uh, de o altă problemă. Știm că a existat un comerț cu embrion și acum se ajunge la o nouă formă de sclavagism cu recurgerea la mame surogat și cred că trebuie să spunem nu și acestui nou fenomen. Apoi se ajunge și la un trafic cu um, bebeluși nou-născuți. Deci eu cred că ar trebui să punem capăt finanțării acestor organizații care se ocupă de, de asemenea comerț și Agenția Europeană pentru Drepturile Omului nu poate să închidă ochii în fața acestor probleme pentru că acest trafic nu are ce să caute în Uniunea Europeană. Domnul, domnul Frunzulica, are cuvântul. Mr. Frunzulica, uh, I uh, gave the floor... Uh. Domnule Frunzulica, i-am dat cuvântul doamnei Post. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, dacă eu aș fi uh, victimă a traficului uh, uman, aș putea presupune că cei care cumpără serviciile de fapt mă violează și deci nu e vorba de o singură crimă, e vorba de activități conexe în defavoarea victimei, iar societatea noastră autorizează aceste, aceste structuri și propunerea comisiei este foarte bună, dar necesită și o monitorizare mult mai uh, bună a aplicării legislației în statele membre. Și pe lângă aceasta, în cazul unui viol, uh, viol repetat, trebuie să existe posibilitatea de a declara acest, uh, această infracțiune și de a fi considerată ca și credibilă la poliție, dar poate că femeile nu au curajul să facă acest lucru și uh, de aceea e nevoie de posibilități uh, mai bune pentru un permis de sejur, de ședere permanent pentru femeile migrante care sunt victimele acestui sclavagism modern. Mulțumesc. Acum, domnul Frunzulică. Sorry, but I haven't heard... Îmi cer scuze, dar nu am auzit foarte bine cui ați dat cuvântul înainte. Traficul de persoane, doamnelor și domnilor, este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale și o formă a criminalității organizate împotriva căreia trebuie să luptăm femeile, fetele, băieții și bărbații care sunt traficați au nevoie de asistență specifică în funcție de gen. Trebuie să avem o perspectivă clară de gen și să dăm o prioritate victimelor traficului de persoane o abordare bazată pe drepturi, drepturile omului trebuie să pună accentul pe victime și să descurajeze cererea care uh, duce la exploatarea sexuală, sexuală, care este cea mai frecventă formă de exploatare. Trebuie să îmbunătățim capacitatea uh, actorilor implicați. Statele membre trebuie să respecte termenele de transpunere și să respecte aceste uh, cerințe și Uh, să ia măsurile adecvate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Frunzulică. Încheiem aici intervențiile spontane. Dau cuvântul acum domnului Avramopoulos. Vă mulțumesc, doamna președintă. Permiteți-mi să încep cu o remarcă mai generală. Văd că unii membri ai Parlamentului European folosesc orice oportunitate pentru a ataca una din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene, și anume libertatea de circulație într-o Europa fără frontiere interne. Aș dori să repet că Schengen face parte din soluție, nu reprezintă problemă. Zona Schengen nu reprezintă o problemă, pentru că dacă folosim la maxim regulile Schengen, putem verifica și controla mult mai bine frontierele noastre. Și acum aș dori să revin la tema dezbaterii de astăzi. Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere scurtă, dar uh, importantă. În mod evident, împărtășim aceleași opinii. Trebuie să ținem cont uh, în totalitate de dimensiunea de gen a traficului de persoane și aș dori să repet uh, acest lucru. Traficul de persoane este o uh, încălcare a drepturilor omului, așa cum se spune foarte clar în Carta drepturilor fundamentale din Europa. Există în continuare un număr prea mare de victime acestui trafic, un lucru inacceptabil. Doamnă Bjork, după cum știți foarte bine, incriminarea utilizatorilor acestor uh, servicii este considerată a fi o măsură care reduce cererea în directiva care, pentru combaterea acestui trafic. Această directivă cere statelor membre să evalueze oportunitatea de a introduce asemenea măsuri uh, incriminatorii în condițiile în care există victime ale acestui trafic. Acest lucru nu înseamnă că statele membre este, sunt obligate să incrimineze utilizatorii, servi, uh, servi, utiliza, utilizatorii de asemenea servicii. Obligă statele membre să ia în calcul această opțiune și unele state membre uh, au trecut la această incriminare. Însă, după cum am spus, lucrăm și la alte, alte opțiuni care să ducă la reducerea cererii. Uniunea Europeană a luat deja măsuri uh, puternice. Ajungem, am ajuns în faza finală de evaluare a modului în care funcționează strategia de resort și sunt uh, dispus să discut, să avem un schimb de opinii cu dumneavoastră pentru adoptarea unei noi strate- strategii uh, anul viitor. Mulțumesc!